să asigurăm că valorile noastre stau la baza legislației noastre și așa va fi și în continuare. Mulțumesc! Grație! Vă mulțumim! În numele conservatorilor și reformiștilor are cuvântul domnul Kirkop un minut. Uh, Doamnă